Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Îmi cer scuze pentru că am întârziat. Domnule Vin Van de Camp, încă nu spuneți bună seara. Încă spunem bună ziua. Ați pierdut. Așteptam să fie ora 18. Ismael, totul e în ordine, foarte bine. Proiectul de ordine de zi putem să-l adoptăm dacă nu sunt obiecții. Nu sunt obiecții? Toată lumea este fericită? Continuăm atunci. Procesul verbal întâlnirii de pe 12 aprilie 2018 poate să fie adoptat dacă nu sunt obiecții, comunicări din partea președinției. Aveți noroc, n-am nimic de spus. Începem imediat cu pachetul de mobilitate, taxe rutiere, raportorul nostru, doamna Cristin Revaux d'Alon Bonnefoy. Bună ziua, Cristin! Doamna Clune nu o văd în sală și domnul Salini nici atâta. Dar ce se întâmplă luni dimineață? Bon, c'est bon pour une fois. Alors, avant de donner la parole... Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, da, înainte, mulțumesc. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je voudrais seul... Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, aș vrea să dau uh, binețe grupului nostru de vizitatori care vine de la Universitatea din Wiesbaden, este un grup de studenți uh, de la Facultatea de Drept. Allez-y, Andy! Monsieur Galler, vous êtes... Domnule Galler, sunteți, uh, uh, sunt invitații dumneavoastră. Vă rog să fiți atenți. Este o comisie legislativă. S-ar putea ca și dumneavoastră peste câțiva ani să faceți parte din această comisie. Veți învăța multe de la noi în această după-amiază. Începem cu pachetul mobilitate, taxe rutiere. Doamnă Cristin Revodalon, aveți cuvântul, după care am să dau cuvântul raportorilor din umbră, mai ales domnului Dans. Unde sunteți? Nu este în sală. Care era raportor pentru Comisia Envi. Și la sfârșit vom vedea dacă avem pe cineva din partea comisiei. Comisia e luni, știu, e, e greu lunea. Da. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Merci, euh, madame la présidente. Chers Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați coraportori, doamnelor și domnilor. Înainte de a vă prezenta amendamentele de compromis la care am muncit din greu, împreună cu ceilalți colegi raportori, aș dori să vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc tuturor membrilor comisiei și mai ales raportorilor din umbră și vreau să vă mulțumesc pentru felul în care v-ați implicat în redactarea acestui raport. Cred că am muncit foarte bine într-un răstimp uh, limitat și chiar dacă nu toate amendamentele de compromis sunt susținute de toate grupurile, ceea ce este firesc, am reușit pe multe subiecte să obținem majoritate cât mai largă cu putință. Primul amendament de compromis despre uh, felul în care sunt direcționate veniturile obținute din taxele rutiere către sectorul rutier. Aici avem uh, un sprijin larg. În ceea ce privește utilizatorii frecvenți, creșterea uh, um, vari, um, um, taxele rutiere care variază în zonele montane sau în funcție de cantitatea de emisie de carbon pe care le emit uh, vehiculele grele de marfă. Sunt de asemenea amendamente de compromis care se bucură de un larg sprijin. Mă bucur de asemenea că majoritatea raportorilor din umbră susțin propunerea de compromis pentru a avansa data la 31 decembrie 2022 pentru dispariția eurovenietelor pentru vehiculele grele de marfă pentru că astfel credem că vom putea um, atinge obiectivele uh, cărții albe de a aplica principiile poluatorul plătește și utilizatorul plătește. Există și alte amendamente care încă suscită uh, dezbateri și mâine sperăm să încheiem discuțiile. În ceea ce privește relevanța pentru costurile externe, aici propun să reiau rezultatul votului de la Comisia Envi ca să definim valori minime pentru cuantumul acestor redevențe uh, direct dependentă de clasa um, um, EU a fiecărui vehicul. Iar în ce privește um, utilizatorul plătește, acest principiu să se aplice vehiculelor grele de marfă care folosesc uh, rețelele europene. În ceea ce privește vehiculele ușoare, este un punct sensibil, trebuie să continuăm discuțiile și înțeleg motivele de îngrijorare a anumitor membri, dar vreau să susțin faptul că data prevăzută, 31 decembrie 2025, atunci când acest text trebuie să le se aplice și lor, va permite statelor membre să aibă suficient timp la dispoziție ca să se adapteze noului cadru de reglementare european. În sfârșit, ca să se evite orice fel de neînțelegere, vreau să lămuresc faptul că compromisul în ceea ce privește taxele pentru uh, um, aglomerare în trafic Uh, nu va obliga statele membre să le uh, introducă. Statele membre vor avea posibilitatea să o facă dacă doresc într-un cadru armonizat. Sunt conștientă de faptul că anumiți deputați sunt foarte reticenți în această privință și vreau să le garantez că aceste redevențe nu au un caracter obligatoriu. De asemenea, compromisul în ceea ce privește extinderea sferei de aplicare a directivei pentru rețelele de drumuri secundare nu presupune obligație pentru statele membre de a uh, percepe taxe rutiere pentru folosirea acestor rețele. Este doar o posibilitate. Compromisul arată că dacă statele membre includ taxe rutiere pe aceste rețele trebuie să se conformeze cu uh, um, directiva euroredevență ca să evite fragmentarea și uh, um, un transfer al traficului de pe rețelele principale pe uh, rețelele secundare. Noi, cu aceste amendamente de compromis, am uh, dorit să susținem propunerea comisiei și să o îmbunătățim pe anumite puncte, mai ales pentru a ține cont de impactul social și teritorial um, uh, pe care urmează să-l aibă aceste noi măsuri. Și reamintesc că mâine mai avem o ultimă întâlnire ca să continuăm munca la aceste amendamente de compromis. Mulțumesc, doamne raportor! Domnule Joșbach, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau de la bun început să atrag atenția asupra faptului că am avut o colaborare foarte bună cu doamna raportor și cu ceilalți uh, raportori, cu raportorii din umbră și cred că și procedura a fost uh, foarte bună și am mulțumit pe toată lumea așa cum a spus și raportoarea Cristina, am putut să găsim compromisuri foarte bune. PPE-ul nu poate să susțină compromisul referitor la taxele pentru congestie în trafic, pentru că, din punctul nostru de vedere, ar duce la o împovărare dublă. Un al doilea punct care, de asemenea, nu poate fi susținut este extinderea regulilor la drumurile secundare. Um, știind, așa cum a spus și raportoarea, că nu ar fi obligatorie, ar fi facultativă această taxară, cu toate acestea, opinia PP-ului este că subsidiaritatea diverselor state membre trebuie să rămână neatinsă. În ceea ce privește străzile, drumurile secundare, fiecare își cunoaște situația cel mai bine la nivel local și de aceea ar fi bine să nu existe o astfel de normă unitară pentru toată lumea, ni se pare nepotrivită. În ceea ce privește raportarea, cred că am ajuns la un compromis foarte bun, este important și va fi tot mai important și pe viitor să avem la dispoziție cât mai multe date, fără însă să Uh, lăsăm să se nască un monstru birocratic. Trebuie să evităm acest lucru. De asemenea, mă bucur că am putut să ajungem la un amplu consens referitoare la uh, uh, micile transporturi, uh, pentru că și aceasta este o problemă în creștere pe care trebuie să o rezolvăm și, de asemenea, um, chestiunea locurilor de parcare sigure este de asemenea foarte importantă pentru noi și pentru mine personal. Mâine cred că vom, vom mai discuta două puncte, așa cum a spus și doamna raportor, această eliminare treptată, phasing out, pentru uh, autoturismele sau pentru, pe, pentru autoturismele individuale de pasageri și mai rămâne un alt punct care va trebui discutat, distinția care se face față de autobuze și uh, camioane. Mă bucur că vom putea să colaborăm în continuare, aștept întâlnirea de mâine și cred că în ansamblu vom avea un raport uh, foarte bun în urma acestei colaborări. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Bar. Vă mulțumesc. Domnule Riche, acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei raportor. În ceea ce privește poziția grupului nostru, aceasta era destul de apropiată. Nu am avut uh, dezbateri cine știe ce dificile, pentru că și noi împărtășeam uh, ideea că trebuia să mergem mai departe de poziția comisiei și să avem o directivă pe poziții ferme vrem să existe această fixare de jaloane, ne dorim de asemenea o extindere a sferei de aplicare și o aplicare a regulilor și la vehiculele ușoare de marfă. În ceea ce privește drumurile secundare, suntem de acord cu doamna raportor acestea trebuie să fie incluse ca o posibilitate. De ce? Pentru că dacă drumurile secundare nu sunt incluse și uh, țin total de subsidiaritate, este un pericol pentru piața internă. Pentru că s-ar putea să existe apoi tot felul de derogări și pe plan geografic și pe plan uh, administrativ și atunci capacitatea de a administra drumurile secundare nu trebuie să fie un obstacol în calea aplicării acestei directive. De aceea susținem uh, doamna, pe doamna raportor. Un punct important este capacitatea autorităților regionale de a um, uh, lua măsuri. E o idee strâns legată de problema drumurilor secundare. Pentru că autoritățile regionale sunt cele mai apte să hotărască dacă trebuie sau nu să aplice anumite uh, drepturi. O mică observație pentru aceste parcări uh, uh, securizate. Uh, e adevărat că e mai degrabă un aspect pertinent uh, pentru alte texte legislative, dar uh, să nu uităm că în, pe majoritatea marilor axe încă nu există astfel de parcări și există și probleme legate de exploatarea acestor zone de parcare. Principiul polatorul plătește și uh, um, al utilizatorului plătește, precum și stabilirea jaloanelor, ni se par aspectele uh, cheie Având în vedere reacțiile pe care le-am primit, putem să ne închipuim că discuțiile de la Consiliu vor fi dificile, de aceea este foarte important ca um, acest raport să fie votat cu o mare majoritate, pentru că va fi un atu în cadrul discuțiilor cu um, Consiliul. Și, până în prezent, am putut să ne aducem contribuția la aceste uh, amendamente de compromis. Mulțumesc, domnule Riche. Acum domnul Dalunde are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul meu, Kramer, care este raportor din umbră, nu a putut să fie uh, prezent, de aceea eu îl înlocuiesc. În numele dumnealui vreau să spun că mai multe elemente ni se par pozitive mai ales faptul că um, vreți să extindeți domeniul de aplicare la drumurile secundare și uh, um, favorizați taxele uh, care variază în funcție de distanța parcursă. Credem că aceste măsuri au un potențial pozitiv. Iar în ce privește costurile cu poluarea, trebuie să fie incluse în uh, costurile externalizate. Însă mai lipsesc anumite puncte. De exemplu, faptul că vreți să uh, includeți și autoturismele personale și motocicletele. Poate că o idee bună în sine, dar Uniunea Europeană ar trebui să și financeze aceste uh, măsuri. În rest, um, evaluare pozitivă. Mulțumesc, domnule Dalunde. Doamna Chilonan. Bună ziua! Kiitoksia puheenjohtaja. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că am avut o cooperare excelentă. Mulțumesc și colegilor raportori din umbră. Era foarte important să uh, progresăm în discuțiile despre acest text. Avem nevoie de aceste progrese ca să protejăm mai bine mediul și sănătatea și, în general, pentru o mai bună funcționare a sectorului de transporturi. Am participat la o muncă constructivă, s-au formulat mai multe propuneri, deși uh, nu suntem de acord cu toate. Noi avem și propuneri care uh, cumva sunt uh, opuse mm, amendamentelor de compromis. și pentru acestea ne-am fi dorit ca formulările să fie diferite, mai ales în ce privește uh, nivelul de securitate, obligațiile. Suntem dispuși să vorbim despre situația um, autobuzelor și a camioanelor. Poate că aici ar trebui să mai ajustăm dispozițiile, dar cred că uh, în timpul întâlnirii de mâine vom putea să reglăm toate aceste uh, probleme. Și care trebuie să fie obiectivul Parlamentului? Ne-am gândit de multe ori. Trebuie să ne gândim la protecția mediului, să ne gândim la rolul eurovinietei. Știți că are loc un trilog pe tema Eurovinietei. Poate că putem să mergem și mai departe și să facem în așa fel încât să compensăm rezultatul trilogului, care mai mult ca sigur va fi sub așteptările noastre și uh, nu pe măsura obiectivelor pe care ne le-am fixat în domeniul protecției climei. Cum vă spuneam, vă mulțumesc frumos pentru spiritul de cooperare, pentru spiritul constructiv și vom vedea mâine ce se întâmplă la ultima întâlnire. la Doamna Aiuto. Si, grație. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca de înaltă ținută pe care a desfășurat-o și iată, sunt sigură că vom ajunge la un text pe care cu toții să-l putem să împărtă- să împărtășim. Din punctul meu de vedere, eu uh, confirm ceea ce am spus deja, adică un sprijin de plin pentru uh, cele două principii, utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Mai rămân niște probleme, de pildă când vine vorba de acele rețele de drumuri uh, secundare. Uh, Ehm, s-a făcut o propunere în acest sens uh, într-un amendament de compromis și e deja mai bine față de ce se spune la început. Totuși, uh, uh, rămân niște semne de întrebare. Da, în anumite țări nivelul de drumuri secundare, infrastructura respectivă se poate asemăna cu cea a drumurilor principale. Uh, este ceea ce pare să spună și doamna raportor. Pe de altă parte să nu uităm că sunt și multe alte state membre în care diferențele între rețeaua principală de drumuri și cea secundară sunt mult prea mari și atunci ar trebui ca statele membre să poată să hotărească ele dacă vor pune taxe pe aceste drumuri secundare sau nu și să nu existe efecte disproporționate ale unei astfel de măsuri. Cât privește acele uh, stimulente pentru mai multe vehicole cu emisii zero, foarte bine, pentru că trebuie și noi să ne implicăm uh, astfel încât să promovăm cât mai mult uh, vehicolele cât mai puțin uh, poluante. Uh, pe de altă parte, um, aceste stimulente, oricare ar fi ele, nu pot să fie acordate la infinit și atunci ar trebui să existe cumva o descreștere treptată a acestui sprijin Uh, poate în funcție de cantitățile sau de numărul de vehicole um, uh, care poluează, care încă mai pot fi acceptate, pentru că e nevoie de bani în altă parte pentru a relansa alte inițiative. Deci nu putem ca aceste stimulente inițiale să meargă uh, la infinit. Apoi, cât, în ce privește uh, transportul rutier versus transportul uh, feroviar și uh, taxele, contumul respectiv, foarte bine, însă există categorii de călători, cum ar fi navetiștii, care trebuie analizate cu multă atenție și haideți să vedem în ce măsură cetățenii noștri pot să verifice într-adevăr că acești bani se direcționează cu adevărat acolo unde trebuie, către rețelele de drumuri uh, și să nu creștem uh, costurile inutiv, să nu fie pedepsiți unii mai mulți decât alții, iar uh, um, pe baza infrastructurilor să existe un avantaj atunci când crești prețul respectiv. În orice caz, aștept cu nerăbdare uh, să parcurgem împreună și textul final. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Aiuto, doamna Arnotu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă raportor, pentru munca dumneavoastră. Să haideți să nu ne uh, pierdem în detalii, pentru că orice ați fi făcut cu amendamentele, doamnă raportor, realitatea este că statele, chiar și cele mai bogate din lume, nu mai pot, după 20 de ani de austeritate, să-și întrețină drumurile. Cu uh, sub pretextul uh, protecției naturii și mediului, să iau bani din buzunarul uh, șoferilor în condițiile în care inițial vorbeam numai despre camioane. Iată cum, uh, până la urmă, uh, încercăm din nou pe o altă cale să uh, îi mulgem din nou pe acești automobiliști în condițiile în care, bineînțeles, cine folosește un drum trebuie să uh, plătească. Este un principiu pe care nu-l contestă nimeni și nici măcar marile companii de transporturi. Însă, ca uh, aleasă a poporului din Franța, nu vreau să intru în acest uh, joc uh, dubios și mă voi uh, exprima împotriva tuturor amendamentelor și ale doamnei raportor care merg în direcția sporirii poverii pe urme, umerii uh, uh automobiliștilor. Uh, suntem pentru liba, libera întreprindere și mobilitate a firmelor, dar asta nu trebuie să fie condiționată, bineînțeles, de mijloacele efective financiare de care dispun cetățenii noștri. Domnul Tor. Da, dragă Cristin, mă bucură foarte mult mare parte din uh, amendamentele de compromis, însă totuși trebuie să fac două observații. În primul rând, nu pot să susțin niciun fel de compromis care introduce chiar și numai facultativ taxarea pentru ambuteiaje, pentru că în momentul de față uh, există astfel de uh, taxe care duc la o mare împovărare dublă, absolut nenecesară. Eu cred că acestea ar trebui să fie uh, eliminată și nu ar trebui să se perceapă alte. În al doilea rând, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea ca uh, acele uh, autoturisme sau autovehicule care respectă dispozițiile articolului 3 referitor la uh, autovehicule Uh, speciale să uh, primească o derogare. E vorba de uh, vehiculele care au o importanță istorică. Mulțumesc, domnule Koch. Doamna Schmidt, aveți cuvântul. Herzlichen Dank zuerst einmal. Mulțumesc. În primul rând, și eu uh, consider că raportarea a făcut o treabă excelentă și uh, raportorul nostru din umbră, de asemenea, a făcut o treabă foarte bună care și nu i-a fost deloc ușor. Um, vreau să îi răspund uh, colegului de unde. Uh, noi nu dorim aici să găsim o reglementare uh, ecologică verde, ci vrem o reglementare care să fie bună pentru toată lumea. Eu cred că um, taxarea pe vehicole nu face decât să crească foarte mult uh, toate uh, prețurile, toate costurile și Um, deci ar trebui să fie uh, eliminată sau redusă. Apoi, uh, etapizarea uh, eliminării taxei, din nou, din punct de vedere tehnic, nu mi se pare logică, um, pentru că emisiile se modifică foarte mult pe măsură ce se uh, uh, vine cu noi tipuri de mașini și, prin urmare, nu, nu văd care este logica și nu văd niciun fel de motiv pentru care să se introducă uh, o taxare europeană. Eurovinetele au un rost bine stabilit și în momentul de față sistemul uh, actual nu pune niciun fel de pericole uh, concurenței. Deci, în sensul subsidiarității, pentru a sublinia acest uh, concept, eu cred că trebuie să fie lăsată la latitudinea statelor membre modalitatea de taxare a um, camioanelor um, și sigur că nu trebuie să se facă niciun fel de discriminare în funcție de naționalitatea șoferului, um, iar dacă există probleme, acestea pot fi aduse în, în fața Curții de Justiție Europene. Uh, și, sigur, taxa pentru ambuteiaje. Nimănui nu-i place să stea în trafic și să aștepte. Um, și cu atât mai puțin uh, este plăcut uh, sau uh, rentabil pentru cei care fac transport de marfă. O taxă suplimentară pentru așa ceva ar fi pur și simplu o șicanare suplimentară a operatorilor rutieri și nu cred că au nevoie de așa ceva. Mulțumesc! Euh, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Două puncte foarte scurte vreau să uh, aduc și eu în discuție, menționată deja de raportorul nostru din umbră, domnul George Bach. Transportul pasagerilor, deci autobuse și autocare. Știm cu toții că acestea contribuie foarte mult la creșterea traficului și a emisiilor însă ele nu au aceeași prezență în toate statele membre. De obicei, rețeaua de transport este coordonată cu serviciile uh, feroviare și cu accesibilitatea acestora. Așadar, eu cred că statele membre ar trebui să poată să aibă suficientă flexibilitate atunci când e vorba de taxarea autobuzelor și autocarelor. Și celălalt lucru care a fost menționat deja, uh, autoturismele personale, aici cred că ar trebui să fim și mai precauți și să lăsăm statele membre să aleagă modalitățile cele mai eficiente de taxare. Nimeni nu pune sub semnul întrebării principiile utilizatorul plătește sau poluatorul plătește, însă introducerea unor taxe bazate pe distanță obligatorii nu sunt răspunsul, pentru că mă tem că cetățenii până la urmă vor uh, um, se vor reorienta către drumurile secundare, drumurile locale, care vor duce, lucru care va duce la creșterea poluării, la creșterea accidentelor. Deci, cred că ar trebui să lăsăm flexibilitatea aferentă subsidiarității cu privire la modul în care să fie aplicate aceste taxe. Cred că acest lucru este esențial. Mulțumesc. Domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca Deli. Gratuluję Catrin. Mulțumesc, doamnă președinte. Te felicit, Cristin, pentru că nu a fost ușor să ajungem la soluția pe care o avem în momentul de față. Prima concluzie cu caracter general. Pe măsură ce timpul trece, avem nevoie de tot mai multe drumuri și acestea trebuie să fie folosite în mod uh, cât mai eficient. Problema uh, reprezintă accesibilitatea și prețurile. Lăsând la o parte ideologia, despre asta e vorba. Așadar, întorcându-mă la doamna raportor, i-aș spune următoarele. Dacă taxăm uh, trecerea pe drumurile secundare, atunci nu ar trebui să includem și o recomandare ca banii respectiv să fie alocați pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe acele drumuri, deci pe drumurile secundare, mai ales la trecerile de nivel cu cale ferată, pentru că mm, căile ferate nu vor să investească, spun că uh, cei uh, care se uh, Uh, care doresc să, cei care administrează drumurile trebuie să o facă, operatorii rutieri, administratorii de drum nu vor să o facă și riscurile sunt tot mai mari, tot mai adesea vedem accidente la trecerile de nivel între trenuri și autovehicule. Cred că ar trebui să ne gândim la modul în care vor fi alocați acești bani pentru protejarea trecerilor de nivel cu calea ferată. Mulțumesc! Domnule Mulțumesc. Gras van der Heinz, mulțumesc. Da, cred că este important să ne gândim și la costurile externe care trebuie să fie calculate. Deci trebuie să ne gândim și la uh, poluare și la poluarea fonică inclusiv. În uh, Austria avem un model, uh, modelul vinietei, care nu ține de distanță și aici văd probleme mari. Uh, pentru că dacă vrem să avem uh, un sistem uh, de taxare la nivel european, um, mă tem că atunci trebuie să schimbăm modelul nostru de succes și asta va duce la probleme mari în Austria. Vinieta și-a dovedit eficacitatea la noi. Aceasta este finanța, finanțează um, menținerea și întreținerea drumurilor și de aceea nu vreau să renunțăm la aceasta nu știu cum anume s-ar putea aplica propunerile pentru că ele ar duce la costuri suplimentare pentru conducătorii auto. E important ca Eurovinieta să fie uh, revizuită, trebuie să fie luate în considerare costurile externe, dar uh, e nevoie de uh, un sistem care să fie bine aplicabil în toate statele membre. Mulțumesc! Comisia. Comisia, vă rog. Vă dau cuvântul, însă aș insista pe un lucru care mi se pare deosebit de important în contextul acesta cu eurovinieta. Atunci la, când uh, legiferăm la Comisia Transport, o facem în uh, condițiile în care uh, Uh, avem niște provocări pe care dorim să uh, le uh, atacăm, să le abordăm. Este clar că sunt, sunt, avem o sabia lui Damocles deasupra capului nostru. Unii cred asta, alții nu cred în ce privește climatul, dar avem totuși niște cifre absolut uh, tragice în Europa, 500.000 de morți premature anual uh, care sunt datorate polorii aerului. Lucrurile acestea nu trebuie să fie uitate și atunci ar trebui ca uh, ce spunem noi să ia în calcul și bunăstarea cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș spune două lucruri cu titlu preliminar în ce privește acest raport. Uh, vreau să vă spun că noi la comisie am avut foarte multe ședințe, foarte multe discuții cu doamna raportor, cu raportorul din umbră, cu secretariatul uh, TRAN, o serie de discuții cât se poate de constructive și de pozitive și mă bucur de acest lucru și mulțumesc parlamentarilor pentru această atitudine foarte constructivă. Al doilea mesaj se referă la calendar. După cum știți, fără îndoială, discuțiile la Consiliu nu sunt extraordinar de simple pe 7 iunie vom avea un Consiliu de Ministri și acolo sperăm că vom avea în sfârșit o abordare generală într-un context uh, dificil și atunci Parlamentul joacă un rol foarte important atât uh, pe fond, dar și ca formă și aici m-aș referi la timp, la factorul timp. În acest sens uh, vreau să încurajez Comisia dumneavoastră să finalizeze rapoartele acestea cât mai curând posibil uh, uh, ideal pe 24 mai, așa cum se convenise, în orice caz înainte de desfășurarea Consiliului Transporturi de pe 7 iunie, pentru ca Parlamentul să poată transmite un mesaj foarte ambițios, cum că își dorește într-adevăr această finalizare, pe niște dosare de altfel foarte ambițioase. Iată două uh, remarce generale. Uh, acum, uh, da, discutând despre a treia revizuire a eurovinetei, din care n-a mai rămas decât numele, pentru că um, practic suntem la 20 de ani după prima inițiativă din această poveste. În orice caz, uh, ambițiile sunt extrem de mari uh, din partea comisiei și notez că doamna Rovodalon este încă și mai ambițioasă decât comisia, ne uh, trădând însă ideile comisiei și nici principiile principale, cum ar fi poluatorul plătește și utilizatorul plătește. După cum bine știți, la Consiliu lucrurile uh, nu se mișcă, lucrările n-au început încă. Uh, ne-am întâlnit cu președinția austriacă de dimineață, care are intenția de a aborda acest pachet mobilitate, pachet care devine o prioritate pentru președinția austriacă. Uh, iar din acest pachet de bună seamă face parte și această eurovinietă. În aceste condiții, da, Parlamentul trebuie să ia o poziție cât se poate de clară și de puternică și principială în legătură cu revizuirea acestei directive Eurovinieta. Nu intru în amănunte în legătură cu toate amendamentele pe care le-am uh, parcurs deja. Anumite rezerve le-am exprimat uh, mai de, mai de mult în general, Comisia sprijină toate aceste demersuri și vreau să subliniez uh, cât uh, de uh, bună este calitatea din punct de vedere tehnic a amendamentelor propuse de către doamna Rovodelon. Aș face totuși o remarcă poate mai puțin pozitivă, de altfel lucruri pe care le-am menționat cu altă ocazie. Uh, noi credem că atunci când se impune o nouă uh, taxă sau când crește cuantumul unei taxe, uh, acel markup, uh, comisia să fie notificată pentru că față de plata inițială această creștere poate să fie foarte substanțială. Bine, de ce notificare la comisie? Nu din motive birocratice, nu, ci trebuie să ne asigurăm că această plată, această taxă este una echitabilă și că oamenii plătesc uh, în mod proporțional și echitabil ce au de plătit și eventual se pot acorda niște scutiri și excepții suplimentare când vine vorba de uh, notificări, eventual uh, avem o țară care are ca intenție să efectueze un astfel de uh, markup. Bun, această țară bine cunoscută de, uh, a hotărât, după ce Comisia a discutat cu, cu ei, uh, să transmită notificările respective la comisie pentru a vedea că această, această suprataxare corespunde pe deplin intențiilor directive. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul din nou uh, doamnei raportor. Vă rog frumos, mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să vă spun că am votat cu o mare majoritate revizuirea cărții albe transporturi și aceste principii, utilizatorul plătește și poluatorul uh, plătește. Alegerile se apropie și atunci credibilitatea noastră este în joc. Să ne respectăm principiile din acest raport, dar și multe alte rapoarte care ne parvim la Comisia TRAN. Ideea este, până la urmă, să punem în aplicare aceste principii predefinite. Asta este foarte important. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru intervențiile lor, de asemenea, și vedem că ei s-au concentrat mai cu seamă pe amendamentele de compromis, care sunt în curs, de altfel, în curs de discuție. Uh, și uh, un lucru care a tot revenit se referă la costurile legate de congestia traficului, eventuală taxare a acestei situații. Știu că asta pune probleme uh, mai ales pentru două grupuri uh, politice. Uh, restul grupurilor de altfel sunt de acord și vreau să vă spun că există anumite țări unde se diferențiază tarifele în funcție de starea circulației și a traficului, așadar. Deci lucrurile pot fi uh, acceptate în condițiile în care sunt bine explicate. Iar Comisia a înțeles acest lucru Ideea fiind încă o dată că dacă se uh, ușurează traficul, atunci va fi uh, și o poluare mai redusă. Nu este o idee așa fantezistă, fantezistă picată din uh, cer, uh, ci uh, este ceva ce pe, un lucru pe care îl cunoaște și domnul Liejoan, ceea ce privește drumurile secundare, rețeaua de drumuri secundare. Uh, am spus și la început, spun și acum, ideea nu este de a plăti peste tot pe drumurile secundare, un astfel de sistem de taxare nu este preconizat, ci nu, anumite state membre, respectând subsidiaritatea, pot să propună așa ceva, pentru că în anumite țări, într-adevăr, există drumuri secundare, care sunt, de fapt, niște uh, devieri de la trafic pe care le folosesc unii tocmai pentru a nu plăti. Uh, taxele de drum și, dincolo de această chestiune, se pune problema securității și siguranței. Uh, deci cum să facem ca aceste drumuri secundare să fie mai sigure uh, tocmai prin redicționarea surselor sau resurselor obținute din taxarea drumurilor și asta este și ideea Ideea este ca cine folosește un mijloc de transport să plătească și plătește în funcție de distanța parcursă. Însă există uh, multe țări, excepții, legate de vehiculele ușoare. În condițiile ca exact aceeași măsură există multe alte țări uh, din Europa. Ideea este de a armoniza lucrurile și de a spune că toate mijloacele de transport să beneficieze de același uh, regim uh, Eh, inclusiv eh, transportul auto, transportul pe, eh, pe drumuri. Cred că și automobiliștii sunt cei care pot să participe la acest efort cetățenesc, nu-i așa, ecologic și trebuie să vedem în ce măsură acești bani din aceste taxe și plăți vor fi reinjectați tot în domeniul transporturilor. Uh, tipul de vehicole este important, bineînțeles, aici și, încă o dată, banii respectiv trebuie să fie reinvestiți în transporturi. În ceea ce privește diferențierea între autocare, uh, autobuze și camioane, am făcut o astfel de distinție când vine vorba de cuantumul taxelor impuse pentru autocar, autocare și pentru autobuze, spunând că este vorba de serviciu public care nu este echivalent cu cel uh, oferit printr-un camion. Însă, încă o dată, aici nu este vorba de taxe, ci de niște redevențe. Aș face această distinție și o, o accentuez mai, mai mult tocmai în optica de a reorienta banii acolo unde trebuie. Așa cum a spus și Dominic Riche, avem nevoie de un Parlament uh, European cât se poate de ferm pe poziții pentru ca să putem să progresăm și pentru ca să se înțeleagă foarte bine de către toată lumea care sunt intențiile și, în orice caz, la trialog va trebui să uh, ne uh, prezentăm cu o majoritate puternică. În orice caz, mâine va avea loc ultimul trialog pe acest dosar și vreau să mulțumesc și asistentului meu, Samuel Belec, care a muncit din răsputeri la rândul lui pe marginea acestui raport. Bravo! Foarte bine, e foarte clar și vreau să vă reamintesc că votul va avea loc pe 24 mai, începând cu ora 9 dimineața. Vom continua acum cu raportul doamnei Clune, care nu este, și domnul Vin Van Den Camp o înlocuiește. Aveți cuvântul. <clears throat> Uh, Doamnă președintă, mulțumesc. Colega mea, Dir, într-adevăr nu poate fi aici în această după-amiază și eu am să citesc textul dânsei. Deci textul dânsei în interpretarea mea. Mulțumesc tuturor colegilor pentru toate amendamentelor. Până aici uh, a fost ușor. Dat fiind uh, numărul relativ mic de amendamente, mai puțin de 40, nu am considerat că este necesar să elaborăm amendamente de compromis. Așadar, vom trece direct la vot și vom face lista de vot. În ceea ce privește conținutul, aș dori să repet că propunerea Comisiei și raportorului nu amenință niciuna din ele competența statelor membre, ci mai degrabă adaugă flexibilitate competențelor existente. De asemenea, notez că este important să nu fim prescriptivi în chestiunile care țin de competența statelor membre. Așadar, în continuare, statele membre sunt cele care să definească și să determine măsurile de politică exacte pe care doresc să le întreprindă în, această, în acest domeniu. Încă o dată, salut că propunerea Comisiei dorește să abordeze câteva provocări ale transportului rutier, cum ar fi problemele sociale, economice și de mediu, în propunerile sale privind Eurovinieta. Consider că majoritatea schimbărilor propuse, deci a amendamentelor, încearcă să evită orice fel de costuri suplimentare administrative pentru state sau pentru operatorii de transport. Acesta este mesajul meu în numele lui Didra Clune. Van de Camp pour la lecture de ce message. Vous avez bien réussi l'opération. Merci. Vă mulțumim, domnule Fendecan, pentru citirea acestui mesaj. Ați reușit bine să o faceți și dau cuvânt, îi dau uh, cuvântul domnului Iertu, care o reprezintă pe doamna Țapardel. Mulțumesc și eu sunt în aceeași situație. Doamna Țapardel nu poate să fie alături de noi astăzi, așadar am să îi citesc poziția asupra textului. Dragi colegi, ca raportor din umbră S și D, sunt de acord cu principiul exprimat de comisie și anume că impozitarea trebuie să reflecteze să reflecte um, utilizarea infrastructurii și de aceea salut propunerea Comisiei de a face pași suplimentari în direcția aceasta și în direcția reducerii poluării și a uh, congestiei și a poluării fonice. În acest sens, taxele pe vehicule din momentul de față nu sunt potrivite pentru că nu reflectă utilizarea reală a infrastructurii uh, iar taxele bazate pe distanță ar putea să fie soluția pentru viitor. Există două chestiuni pe care vreau să le subliniez pentru a avea o abordare echilibrată. În primul rând, cred că reducerea ratelor minime de taxare pe vehicol pe vehiculele grele de marfă ar trebui să aibă loc doar acolo unde există și un sistem uh, bazat pe distanță care este introdus, pentru a evita riscul dublei uh, taxări și potențiale dezechilibre în bugetele naționale sau locale, care în anumite state membre depind uh, de taxele colectate. În al doilea rând, în ceea ce privește perioada de timp în care să se facă reducerea, cred că trebuie să fim atenți la modul în care acest lucru va afecta administrațiile statelor membre. Așadar, Comisia propunerea Comisiei de o reducere pe o durată de 5 ani nu pare a fi pragmatică pentru că nu avem o imagine clară asupra vehiculelor care vor face obiectul acestei taxe și va afecta în mod disproporționat țările care um, depind de transportul rutier. Cu toate acestea, cred că trebuie să găsim echilibrul just între introducerea taxării bazate pe distanță, reducerea uh, taxei pe vehicule și calendarul în care ar fi cel mai uh, bine să se facă această tranziție. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Herzog. Microfonul a fost întrerupt. Se dă cuvântul domnului Riche. <clears throat> Nu am mare lucru de adăugat, pentru că așa cum, cum a spus și Vim, am urmărit aproape cu strictețe textul directivei uh, Comisiei. Cel mai important este să avem uh, aceeași gândire ca și despre eurovinietă și uh, dincolo de ce s-a spus apropo de libertatea statelor membre și respectarea subsidiarității și concurența loială, ne face să ne gândim la posibilitatea de modernizare tehnologică fără să anticipăm prea mult ce se va întâmpla pe viitor și să lăsăm suficientă marjă de manevră ca să putem să modificăm regulamentul dacă este nevoie. Deci cred că o serie de amendamente uh, se completează pentru că acest text, credem noi, ar trebui să întrunească o largă majoritate, pentru că se respectă această neutralitate tehnologică, ceea ce, încă o dată, se coroborează cu textul despre eurovinietă și cu respectarea subsidiarității. Deci este un echilibru care ne mulțumește și care, cum spuneam, uh, um, reprezintă o garanție și pentru Uh, viitor, în cazul în care apar noi subiecte pe plan politic sau uh, tehnologic sau la nivel de um, reglementări legislative. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Riche, domnul Dalunde. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, îl, încă o dată, îl reprezint pe colegul meu, Michael Kramer, care din păcate nu poate fi prezent. Deci câteva observații scurte referitoare la amendamentele pe care le-am depus noi. Din punctul nostru de vedere, cel mai important lucru este să ne asigurăm că sunt taxate vehiculele o taxare care să poată să ducă la o tranziție uh, ecologică către un sistem de transport durabil. Deci, în primul rând, trebuie să ne asigurăm uh, că avem o formă de taxare care să fie legată de greutatea vehiculului. Nu ar trebui ca taxarea să fie avantajoasă pentru vehiculele mai grele. Din potrivă, ar trebui ca taxarea să ne permită să uh, avantajăm uh, vehiculele utilitare ușoare pentru că ele au uh, emisii mai uh, scăzute și uh, sunt uh, mai puțin nocive și pentru infrastructură, sunt mai bune din toate punctele de vedere. Deci trebuie să avantajăm vehiculele ușoare. Sigur că trebuie să facem și o legătură cu impactul asupra climei al vehiculului respectiv. Trebuie să ne asigurăm că uh, oferim stimulente uh, pentru cumpărarea unor uh, vehicule care să fie mai ecologice și de asemenea trebuie să oferim stimulente pentru cercetare. Dorim ca producătorii să aibă o abordare inovatoare venind cu mașini care să ne ducă la o tranziție ecologică. Mulțumesc, doamna Kilonen. Aveți cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan välit... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă transmit uh, salutările din partea raportorului nostru din umbră, care este foarte mulțumită de uh, soluții um, și de colaborare și de faptul că vom putea vota. Vom vedea care va fi rezultatul final. Mulțumesc! beaucoup, Madame Kilden.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 un uh, sistem bazat pe mega uh, camioanele de 24 de uh, metri. De fapt, acestea au un impact mai mic asupra mediului decât alte tipuri de camioane folosite. Dacă avem aceste vehicule de 24 de metri, mega camioanele, în cele din urmă, poluarea este mai mică decât în cazul unui camion obișnuit, cum sunt cele care circulă în Europa. Cred că cea mai bună modalitate de a transporta bunurile ar fi să încărcăm cât mai mult fiecare vehicul posibil. Asta e cea mai bună soluție. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Monsieur Lejoie, au nom de la Commission, votre... Mulțumesc, domnule Lundgren. În numele Comisiei, domnul Lejoie, ce părere aveți despre acest raport? Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, cred că e important să reamintim că obiectivul propunerii nu este de a obliga statele membre să reducă taxa, ci să le dea posibilitatea să reducă taxa ca un stimulent pentru a trece de la sistemul de taxe la sistemul de um, taxe de drum. Observăm că raportarea dorește să simplifice propunerea Comisiei. În propunerea noastră, noi propunem să se reducă nivelul de taxe pe vehicole în 5 pași și raportarea dorește să simplifice lucrurile, să facă schimbarea într-un, într-o singură etapă. Eu aș spune de ce nu, dar atunci nu înțelegem de ce, doamna raportor, vine apoi în amendamente și de posibilitatea să se reducă taxa doar la 5 ani după intrarea în vigoare a noi directive. Dacă obiectivul este acela de a simplifica uh, foarte bine, dar ar trebui să oferim flexibilitate ca statele membre să reducă nivelul taxelor cât mai repede posibil. Deci eu aș spune, dacă oricum se face într-o singură etapă această reducere, atunci ar trebui să aibă loc de la intrarea în vigoare a noi directive, nu la 5 ani după intrarea în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vin van de Camp. Aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să vă spun că am ascultat cu atenție toate observațiile raportorilor din umbră, am să le transmit lui Deirdre Clune și, de asemenea, comentariile Comisiei Europene. Uh, referitoare la această reducere într-un, într-o singură etapă. Am să discut cu Didra și în decurs de o săptămână o să revenim cu rezultatul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vin Van de Camp. Reamintesc faptul că votul pentru acest raport va avea loc pe 24 mai la orele 9, de asemenea. Și continuăm cu raportul domnului Salini, care nu este deci, domnule Vin Van de Camp, sunteți și purtătorul de cuvânt al acestui raportor. Vă dau cuvântul. Thank you very much. My colleague, uh... Doamnă președinte, mulțumesc. Colegul meu, domnul Salini, nu poate să fie aici pentru că se pare că în Italia au loc uh, niște greve și deci nu a putut să vină. Așadar, încă o dată, citesc textul pe care mi l-a trimis și vom vedea dacă raportorii din umbră și colegii mei vor putea să fie de acord cu abordarea dânsului. Propunerea reformării directivei a fost publicată de către Comisia Europeană în mai anul trecut, în cadrul primului pachet uh, mobilitate și împreună cu dosarul uh, referitor la taxele de drum se leagă de sistemele de taxare. Revizuirea directivei are două obiective principale. Pe de o parte, abordează chestiunea lipsei de interoperabilitate a sistemelor de percepere a taxelor rutiere, sistemelor electronice. Noi încercăm să facem mai eficientă interoperabilitatea sistemelor, pentru că în momentul de față nu aceasta este, este situația. Există diverse uh, sisteme care nu pot să comunice între ele. interconectarea ar trebui să faciliteze uh, călătorile transfrontaliere și transportul de persoane și de marfă. Și acest lucru poate fi obținut prin definirea rolului fiecărui actor și conferindu-le acestora indicații clare referitoare la tehnologiile care ar trebui să fie utilizate. Cel de-al doilea obiectiv principal, pe de altă parte, este problema plăților lipsă și cadrul juridic actual nu permite niciun fel de uh, schimb de date cu privire la înmatricularea autovehiculor între statele membre în uh, scopul asigurării respectării legii în ceea ce privește taxele. Impactul negativ al uh, acestei situații juridice se ridică la 300 de milioane de euro pe an salutăm crearea acestui temei juridic, așa cum propune Comisia Europeană în uh, propunerea de reformare. Pentru a îndeplini aceste obiective ambițioase, împreună cu raportorii din umbră, am discutat opt amendamente de compromis pe subiectele cele mai importante pe care le atinge directiva. Deja am ajuns la un acord pe majoritatea subiectelor, mai ales pe cel referitor la frecvență, raportare și protecția datelor. Dezbaterea este încă în curs pe câteva puncte esențiale, cum ar fi domeniul de aplicare al directivei, includerea mobilității urbane, și rolul sistemului uh, ANPR. Dar sunt convins că vom ajunge la un acord și pe aceste puncte în ultima reuniune cu raportorii din umbră de miercurea viitoare. Salut uh, noua propunere în care sunt incluse uh, majoritatea recomandărilor făcute de raportorii din umbră. Și o să vin cu acest text cât mai repede. În acest nou set de compromisuri se conține și și va fi inclus, de fapt, și un nou paragraf referitor la um, deciziile luate, la compromisurile găsite. Mulțumesc încă o dată pentru uh, atitudinea constructivă a tuturor, uh, tuturor colegilor în timpul procesului. Mulțumim, domnule Fan de Camp. Doamna Sehnalova, aveți cuvântul. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, já bych v podstatě chtěla eh, také poděkovat eh, panu zpravodaji za... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă adresez mulțumiri raportorului pentru atitudine, pentru muncă. Am reușit să ajungem la o um, înțelegere pentru majoritatea amendamentelor, deci cred că s-au creat condițiile prielnice pentru a avea un sistem electronic interoperabil. Pentru ca astfel să putem să uh, percepem taxele. Știu că există mai multe tehnologii care pot să fie folosite pentru tranzacțiile electronice și acestea ar trebui să apară în text și nu în anexe. Noi vă rugăm să introduceți și sistemul de recunoaștere automată a plăcilor de înmatriculare, pentru că astfel se va îmbunătăți foarte mult acest sistem, mai ales în zonele cu emisii scăzute. Din câte am aflat, săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire a raportelor din umbră, la care vom discuta despre schimbul de informații transfrontaliere. Evident că așteptăm acum ultimele idei, ultimele amendamente și sper că reuniunea care va avea loc săptămâna viitoare ne va ajuta să venim cu idei care să îmbunătățească raportul. Mulțumesc, domnul Van Miltenberg. Un deel van de discussie heb gemist. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am uh, ratat prima parte a discuției, dar se pare că treceți atât de repede prin ordinea de zi astăzi, încât uh, am ajuns un pic târziu la punctul acesta. Îmi pare tare rău. Dar în orice caz, cred că suntem cu toții uh, Uh, la curent cu discuțiile care au avut loc între raportorii din umbră și raport, doamna raportor. Nu există niciun fel de secrete, este un cadru uh, foarte constructiv, pozitiv, cel în care am lucrat și cred că propunerile noastre vor fi foarte uh, vor fi benefice, vor crește certitudinea juridică, lucru foarte important. Am făcut propuneri și cu privire la furnizorii de servicii, care cred că vor fi utile. Uh, anumită parte a Parlamentului nu este receptiv la o chestiune pe care eu o consider foarte importantă, și anume să ne asigurăm că Um, cerințele tehnologice pot să fie modificate prin acte delegate sau de punere în aplicare, uh, în loc să fie um, acoperite în corpul directivei, uh, care va face că ele vor fi foarte greu de actualizat. Dacă există modificări pe piață, inovări, trebuie ca actele juridice să poată să fie modificate foarte rapid. De aceea ar trebui să fie vorba de actele delegate sau de punere în aplicare. E un punct foarte important din punctul nostru de vedere. Uh, în general, mă bucur că majoritatea raportorilor din umbră au avut o atitudine pozitivă față de amendamentele de compromis, când e vorba de recunoașterea automată a plăcuților de înmatriculare. Uh, e un lucru foarte important, mai ales dacă vrei să taxezi vehiculele, e important să ai o bază pentru a te asigura că vei putea să primești banii. Și acest lucru este foarte important și la nivel transfrontalier, pentru că vrem să ne asigurăm că se vor putea recupera veniturile, uh, taxele pe care trebuie să le plătească șoferi din străinătate. Un dosar foarte important, după cum cred că știți cu toții, vom avea discuții și în cursul săptămânii, cred că va fi ultima reuniune și vom reuși, sper, să pregătim textul pentru data votului. Mulțumesc, domnul Dalunde. Eh, eh, eh, Mulțumesc. Gott samarbete mellan skuggför... mulțumesc. Mulțumesc și eu, raportor, pentru... Domnule raportor, pentru colaborarea foarte bună. Este un dosar foarte important. Poate părea destul de tehnic pentru că multe state și orașe au uh, tot felul de sisteme de taxare diferite um, pentru anumite infrastructuri și de aceea e nevoie să existe o anumită interoperabilitate între aceste sisteme. Uh, suntem într-o, trăim într-o societate foarte modernă în care cineva uh, trăiește într-un oraș, poate studiază în alt oraș sau lucrează în alt oraș și oamenii circulă foarte mult uh, și de aceea sistemele trebuie să poată comunica între ele. Uh, informațiile care sunt colectate, sigur că trebuie să fie folosite numai pentru scopuri bine uh, determinate. Deci, uh, protecția datelor este un aspect foarte important pentru noi. Uh, și o tranziție modală este foarte importantă pentru noi. Uh, Vrem să ne asigurăm că pe viitor oamenii să folosească mai puțin uh, autoturismele, ci să folosească mai mult transportul în comun. Mulțumim, domnule Dalunde. Doamna Kilonen, aveți cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, ryhmämme. Mulțumesc, dragi colegi. Și raportoarea noastră din umbră uh, își transmite salutările pentru grupul de lucru și mulțumește pentru colaborarea excelentă. Am dorit doar să spunem că amendamentele de compromis sunt de asemenea natură încât uh, putem să le acceptăm și eu cred că deci situația este una destul de bună și mulțumim deci raportorului și raportorilor din umbră. Putem să acceptăm compromisurile, nu sunt perfecte, dar uh, sunt uh, cel mai aproape posibil de perfecțiune. Mulțumim, doamna Chilonen. Domnul Lundgren. Ja, miljö, ja det låter ju vackert. Alla ska tänka på miljö. Mulțumesc. Mediul. Sigur că întotdeauna trebuie să ne gândim cu toții la protecția mediului. E, e clar acest lucru. Poate sunt singurul în uh, comisie care are o mașină electrică și uh, Uh, pe mine mă interesează foarte mult uh, evoluția motoarelor. Uh, nu este foarte ușor pentru oamenii de rând să facă trecerea, la, trecerea aceasta tehnologică. Există o mare problemă în domeniul despre care vorbim. Recunoașterea automată a plăcuților de înmatriculare, a numerelor de înmatriculare. Um, acest lucru ar necesita o uniformizare a numerelor de înmatriculare. Um, și există o mare problemă. De exemplu, sunt locuri unde poți să cumperi plăcuțe de înmatriculare. Și atunci poți, să poți să cumperi pe internet uh, niște numere de niște plăcuțe de înmatriculare din străinătate și să le pui uh, la vehiculul tău. Și sigur că dacă vrem ca poluatorul să plătească, plătească ne confruntăm cu o provocare, pentru că vor fi uh, va fi foarte greu să fie cuprinse într-o bază de date comună, bază de date comună uh, toate informațiile cu privire la înmatricularea vehiculelor. Um, cum anume vor fi controlate în mod adecvat toate acestea, astfel încât nimeni să nu poată eluda taxele? Mulțumesc! Mă uit din nou către comisie, domnule Liejo, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte. De la ultimul schimb de opinii din luna martie, cred că acest dosar a evoluat destul de bine. Uh, we had a last working group uh, last week și de asemenea și la Consiliu au avut loc discuții săptămâna trecută unde textul în general a fost bine primit, deci avem uh, speranțe ca textul să fie finalizat în iunie și să avem o abordare generală a Consiliului. Pe conținut câteva observații. Am lucrat îndeaproape cu raportorul și cu secretariatul Comisiei de Transport ca să găsim un bun echilibru între dispozițiile de inclus în directivă și aspectele mai puțin importante care ar trebui să fie incluse în anexă sau într-o decizie de punere în aplicare a Comisiei. Și, cum spuneam, este foarte important ca toate elementele pe care le-am identificat ca fiind indispensabile trebuie să fie incluse în directivă și ca atare în raport ca să poată să fie votate de Parlament și incluse în trilogul cu Consiliul. Câteva observații mai critice în ceea ce privește amendamentul raportorului de a exclude din sfera de aplicare recunoașterea automată a plăcilor de matriculare, comisia este total împotrivă, deoarece acest sistem joacă un rol foarte important um, um, în um, peisajul uh, sistemelor de prelevare a taxelor rutiere, deci ar fi păcat, am ratat ocazie de aur și nu am putea avea o adevărată interoperabilitate. Trebuie ca această tehnologie să fie reintegrată în sfera de aplicare. Vă lansăm acest apel. În rest, cred că ne aflăm pe calea ce bună cu acest dosar și sperăm să fie votat uh, um, în cele mai bune condiții la Comisia de Transport. Mulțumesc, domnul Ivan de Camp are din nou cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca și pentru celălalt dosar, nu pot decât să spun că am să transmit toate comentariile raportorului domnului Salini și am să-i spun exact și care este părerea comisiei, să vedem dacă este de acord să reintroducă aceste dispoziții privind tehnologia și privind uh, sistemul de recunoaștere a plăcilor de înmatriculare. Oricum, uh, toată lumea trebuie să se asigure că toate detaliile sunt acolo unde le este locul, pentru că în acest dosar detaliile sunt foarte importante. Vă mulțumesc, vă reamintesc că votul va avea loc pe 24 mai, tot de la orele 9. Vedeți că suntem uh, uh, foarte în avans. Ar fi trebuit să începem întâlnirea coordonatorilor dar unii dintre ei încă nu sunt prezenți, deci trebuie să suspend ședința și revenim la orele 17.30. Da. Sau poate putem să începem mai devreme, dacă sunteți de acord. Putem să spunem ora 17? E mai bine? Domnul Telicca, care încă nu e în sală. Așteptăm 5 și jumătate.